avea pe plată.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

Bonjour. Good day. Muy buenos días a todas y todos. Bună ziua, dragi colegi. Ieri am avut o ședință foarte încărcată, cu foarte multe puncte pe ordinea de zi și astăzi vom continua la fel. Avem o ședință de lucru a comisiei noastre foarte plină. Și între punctele de pe ordinea de zi avem drept al doilea punct votarea pentru liniile bugetare a bugetului 2010 în domeniul justiției, care este de competența acestei comisii a noastre. Această votare electronică va avea loc la ora 9 și jumătate pentru ca cât mai mulți membri ai comisiei să poată participa. Iar primul punct de pe ordinea de zi este schimbul de opinii privind un raport al doamnei Renate Weber. Se referă la prevenirea și soluționarea conflictelor în procedurile penale. Este pentru a doua oară când Parlamentului European îi se cere să dea un aviz, un aviz conform în legătură cu această inițiativă legislativă. Și acum ni se cere să elaborăm acest aviz în faza finală referitoare la decizia cadru, ce aparține celui de-al treilea pilon, Așa că vom asculta prezentarea făcută de doamna deputat Weber. Doamna Weber, vă rog. You chair. Uh, colleagues, um, this draft... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, această decizie cadru a fost o decizie plină de aventuri până la ora actuală. A fost o inițiativă a mai multor state membre, printre care Republica Cehă, care deținea președinția la acel moment. La acel moment am uh, avut un raport, iar Consiliul a lucrat și a adoptat până la urmă un text absolut diferit și am cerut ca Parlamentul să fie consultat din nou. Iată de ce acest proiect de decizie cadru se află din nou la Parlament. pentru a analiza această nouă versiune. Am să fiu foarte atentă cu analiza acestui document, mai atentă decât, chiar decât uh, experții Universității de la Utrecht, care au fost consultați de către Comisia Europeană și care au spus în mod clar că această propunere ar trebui să fie retrasă pentru că nu aduce nimic în plus. Și adevărul este că dacă analizăm textul, în afară de un titlu foarte lung, nu vom găsi nimic în legătură cu prevenirea conflictelor de jurisdicție care ar putea fi rezolvate printr-o bună definire a jurisdicției și prin recunoașterea deciziilor în baza acestui, acestei uh, distribuții făcute și este foarte greu să spunem pe de altă parte ce se întâmplă cu rezolvarea acestor conflicte de jurisdicție. Iată de ce am redactat o serie de chestiuni care cred că ar putea îmbunătăți textul și câteva dintre ele urmează abordarea pe care a avut-o Comisia Libe de-a lungul timpului în ceea ce privește protecția drepturilor omului și a acuzaților sau a suspecților. Șase puncte foarte succinte. din acest raport pe care l-am pregătit. După cum vă spuneam, acest proiect de raport nu elaborează un adevărat mecanism care să rezolve conflictele de interese, ci doar un fel de mecanism de consultare, dar care nu prezintă niciun termen legal obligatoriu și nici măcar nu dă indicații în acest sens al termenelor impuse. Dar există totuși o contribuție acestui raport și anume faptul că Eurojust se implică într-adevăr pentru rezolvarea acestor conflicte de interese. Și mie mi se pare că Eurojust este agenția cea mai potrivită pentru a rezolva aceste chestiuni. Nu doar în acele domenii unde Eurojust are deja niște sarcini, și niște roluri bine definite în problemele transfrontaliere, ci și în alte domenii unde ar putea apărea astfel de conflicte de competență. Pentru că doar dacă etichetăm acest principiu al nebisim idem, putem să ne asigurăm că o persoană nu este anchetată de două ori, de exemplu. Și să nu știm unde va fi luată, unde va fi dată sentința și unde va avea loc procesul. Cel de-al doilea punct se referă la atenția pe care trebuie să o primească persoana acuzată în mod formal și eu cred că această persoană trebuie susținută într-adevăr cât mai mult și aceasta ce înseamnă practic? Înseamnă că trebuie să fie informată în legătură de această posibilă posibil conflict de competență judecătorească și, de asemenea, să aibă dreptul de a prezenta un apel împotriva soluției la care se ajunge, dacă consideră că este cazul. Pentru că este vorba de drepturile acestei persoane care sunt în joc. De asemenea, pentru persoanele care sunt acuzate, în fața, și aduse în fața justiției, trebuie să ne asigurăm că datele personale sunt protejate și, din câte am văzut eu, mi se pare că textul inițial este prea vag și de aceea vreau să mă asigur că toate detaliile referitoare la aceste persoane se limitează la nume, prenume, adresă și nu intră în mai multe detalii. În mai multe amendamente pe care le veți uh, găsi în acest raport, veți vedea că se clarifică un lucru, și anume că doar autoritățile judecătorești sunt cele care pot rezolva aceste conflicte de competență. Nu există nicio altă autoritate care se poate implica în acest sens. Aceasta înseamnă un judecător, un magistrat uh, care face ancheta, procuror și așa mai departe. Și voi încheia aici această succintă prezentare spunându-vă un singur lucru. E păcat că acest proiect de propunere nu se referă și la aspecte ale conflictelor de competență de natură negativă și cred că Comisia ar trebui să facă ceva și în acest sens. Pentru cei dintre dumneavoastră care se aflau ieri aici, vă aduceți aminte că l-am întrebat pe ministrul suedez al justiției în legătură cu incoerența dintre acest text și un alt proiect de document referitor la transferul procedurilor. Eu una nu cred că ar trebui să avem două decizii cadru, dar cred că cele două, cele două ar trebui să fie măcar coerente. Cel de-al doilea document referitor la transferul procedurilor este mult mai bine redactat, aduce într-adevăr niște soluții veritabile atunci când e vorba de respectarea drepturilor omului și, în general, e mult mai bun. Acest text despre care vorbim acum, cel mai bine ar fi să fie modificat de către Consiliu, nu știu dacă aceasta e posibil, pentru că am senzația că, de fapt, Consiliul se grăbește, nu știu exact din ce motive, să adopte acest document, dar în același timp e important ca Parlamentul atunci când adoptă acest aviz, să trimită acest mesaj Consiliului, să spunem ce fel de soluții așteptăm noi de la această problemă a conflictului de competență judecătorească. Și sper ca colegii mei și reprezentanții Comisiei și ai Consiliului să aducă mai multe clarificări. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Weber. We thank you for your work. Any comments on that? Mulțumesc foarte mult, doamna Weber, pentru munca dumneavoastră. Cine dorește să ia cuvântul, vom face o listă. First to raise a hand, Mrs. Lutford, please. Doamna Lutford, vă rog. Nu vroiam să iau înaintea raportorilor din umbră, eu nu sunt, dar vă rog. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Weber pentru munca sa excelentă. și abia aștept să aud care sunt comentariile de la principalele comisii. Și aș vrea să revin acum doar la ultimul punct pe care l-a prezentat, pentru că mi se pare deosebit de interesant faptul că nu există o coerență uh, între cele două texte. Nu înțeleg ce face Consiliul, practic dacă într-adevăr e adevărat că există această incongruență. E adevărat că ceea ce facem noi aici, uh, la această comisie, nu e întotdeauna neapărat perfect, dar dorim să se aplice tratatul de la Lisabona, astfel încât chestiunile penale să poată intra sub o procedură legislativă normală, obișnuită. Aceasta va duce la un plus de transparență, la o mai bună evaluare și probabil că va elimina câteva dintre probleme, ca să nu menționăm aici și problema implementării despre care am vorbit și ieri cu prezentarea Eurojust. Și situația în acest caz este destul de tristă. Dar mă întreb care este de fapt calitatea muncii desfășurate la nivelul Consiliului dacă nu sunt în stare să asigure măcar această coerență. Există și alte puncte uh, importante pe care le-a spus doamna Weber și cu care sunt absolut de acord. Câteva dintre prevederile din acest text sunt uh, foarte proaste. De exemplu, la amendamentul 11, unde se spune, Consiliul spune, pentru că, de fapt, se spune că răspunsul la o cerere trebuie să vină la timp. Și ce înseamnă de fapt asta? Ieri la discuția cu Eurojust am văzut că Italia, de exemplu, a avut nevoie de 2 ani ca să răspundă la o astfel de cerere. Deci, practic, ce se întâmplă? Că nu se impune niciun fel de termen ar trebui să se spune într-o perioadă de atâtea zile pentru a avea un standard foarte clar. Pentru că altfel nu are niciun sens. Iar la amendamentul 14, în loc de această formulare foarte vagă în legătură cu autoritățile competente ale statelor membre, care ar trebui să ia în considerare faptele relevante și, și aici nu este deloc clar. Deci ar trebui să se spună în mod clar care sunt criteriile care trebuie luate în considerare pentru a lua niște decizii în legătură cu competența judecătorească. Este adevărat că trebuie implicat în procesul de consultare Eurojust și acest lucru ar trebui să fie clar spre deosebire de redactarea actuală, unde se vorbește despre consultări care n-ar trebui să excludă posibilitatea unei astfel de consultări directe cu agenția Eurojust. Iată deci, încă o dată o redactare patetică. Și atunci mă întreb de ce avem Eurojust dacă nu avem de gând să-l utilizăm dacă nu îl folosim pentru a ajunge la acea cooperare transfrontalieră, pentru că nu vorbim aici despre schimbarea legislației naționale, nu, încercăm să facem ca mm, legislațiile naționale să interacționeze între ele, astfel încât criminalii să nu scape justiției, pur și simplu. Și avem din ce în ce mai multe propuneri în legătură cu colectarea datelor, avem din ce în ce mai multă legislație și, în schimb, tocmai această cooperare bazică rămâne undeva în suspans sau nu se implementează sau nu se transpune și așa mai departe. Cred, într-adevăr, că Consiliul și statele membre ar trebui să-și dea seama, în sfârșit, care sunt lacunele lor în acest domeniu. Și încă o dată, Renate are foarte mare dreptate atunci când vorbește de garanțiile procedurale. Pentru că nu se poate ca toate aceste consultări să se facă la spatele persoanelor care au fost uh, acuzate și să nu fie informate acestea, să fie consultate, să fie informate, să li se spună care sunt drepturile lor în legătură cu jurisdicția care se aplică și așa mai departe. Ele sunt pur și simplu eliminate din tablou și aceasta ne arată foarte clar care este părerea statelor membre în legătură cu garanțiile procedurale, lucru pe care L-am văzut foarte clar în ultimii patru ani și sper să se schimbe acum cu președinția suedeză. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Lutford. Mulțumesc, doamna Ludford. Cred că există și alți membri care doresc să iau cuvântul. Votul este anunțat la ora 9 și jumătate, așa că vreau să vă reamintesc că trebuie să respectăm cele 3 minute pentru fiecare intervenție. Doamna Macovei, vă rog. Thank you. Um, I was appointed as... Mulțumesc. Eu am fost numită raportor din umbră la acest raport din partea grupului PPE. Foarte pe scurt, măsurile în acest, din acest proiect de decizie au ca scop preîntâmpinarea situației în care o persoană este supusă la proceduri penale în mai multe state membre din cauza acelorași fapte. Această decizie are ca scop uh, preîntâmpinarea încălcării, încălcării principiului nebis in idem și asigurarea unei justiții potrivite și găsirea de soluții acolo unde apar blocaje din cauza conflictului de jurisdicție. Dacă autoritățile din mai multe țări vor să ancheteze și să judece o persoană pentru aceleași fapte, există acest acord conform căruia se stabilește cine ar trebui să ancheteze și să judece persoana respectivă. Delictele transfrontaliere sunt cele care duc cel mai des la astfel de blocaje și trebuie să începem să reglementăm la nivelul inițial de comunicare între autoritățile judecătorești din statele membre am stabilit că e nevoie de o soluție mai precisă, bine formulată, fără, pentru a evita interpretări greșite care ar duce la blocarea soluțiilor, ceea ce este în detrimentul administrației uh, judecătorești și în detrimentul drepturilor persoanei respective. Salut ideea de a avea niște termene pentru aceste proceduri, pentru a obliga autoritățile să răspundă în, la timp, în cadrul unui termen, uh, noi vom înainta totuși amendamente pentru a asigura eficiența justiției și uh, drepturile persoanei care se află în achetă sau uh, pe rol. De aceea, cred că noțiunea de jurisdicție paralelă acoperă atât stadiul de înainte de proces și, de după și în timpul uh, procesului. În uh, momentul inițial de anchetă, schimbul de informații la nivel polițienesc. Deci când poliția desfășoară acea anchetă, ar trebui să fie făcut posibil și să fie salutat. Deoarece este în interesul tuturor, este în interesul justiției să se soluționeze astfel de conflicte într-un stadiu cât mai inițial. Mă voi opri aici, deoarece știu că nu avem mult timp. Prin urmare, noi vom înainta amendamente în cadrul perioadei de timp, uh, respectând termenul propus. Vă mulțumesc, doamnă Macovei. Să vă reamintesc, termenul pentru înaintarea de amendamente la acest raport este 9 septembrie. Urma să anunț acest lucru la sfârșitul dezbaterii, însă domnul Albrecht mai dorește să ia cuvântul. Machen, also grundsätzlich, um... Voi fi foarte succint. În principiu, cred că la acest raport suntem pe calea cea bună, deoarece cetățenii au nevoie de niște sisteme judecătorești uniforme. E nevoie de niște norme uniforme față de acuzați. Și asta înseamnă că nivelul acestor standarde trebuie să fie foarte ridicat. Dacă într-un anumit stat membru te bucuri de niște norme minime la un nivel ridicat, în alt stat nivelul nu poate să fie mai scăzut. Cetățenii au nevoie de astfel de norme în care să aibă încredere și asta se poate garanta doar printr-un acces direct la justiție. Dacă se evită, de exemplu, barierele legate de limbă, pentru că astfel drepturile cetățenilor și drepturile de protecție a datelor pot fi invocate direct, fără niciun obstacol lingvistic. Propunerea inițială a acestui raport nu era suficientă pentru aceste garanții și de aceea salutăm raportul doamnei Weber. Vă mulțumesc. Nu mai are nimeni comentarii? Cred că ar trebui să-i ascultăm pe reprezentanții președinției suedeze și pe cei ai Comisiei Europene. Doamna Asson Weber reprezintă președinția suedeză. Cred că dumnea ei este deja în sală. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat cu mare interes uh, dezbaterea de aici și pot să vă spun că noi așteptăm cu nerăbdare avizul par Parlamentului privind uh, conflictele de competență judecătorească legătura între această decizie și și decizia privind transferul de proceduri despre care a vorbit doamna Weber, pot să vă spun în, acest, um, în această privință că ministrul meu a vorbit despre legătura între aceste două decizii cadru. Acestea sunt legate între ele, însă nu sunt interdependente. pot fi puse la oaltă, însă nu au aceeași sferă de aplicare. Se complementează doar. În ceea ce privește comentariul făcut de baroana Latford, e important să combinăm această muncă cu cea asupra drepturilor procedurale. Vom face acest lucru în timpul președinției suedeze, vom analiza acest lucru și vom uh, aștepta, bineînțeles, după cum spuneam, uh, cu nerăbdare avizul dumneavoastră pentru a putea colabora. Thank you. Mulțumesc. În numele Comisiei Europene are cuvântul domnul Andreea Sagart. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc doamnei Weber pentru proiectul de raport pe care îl vom examina acum în detaliu. În ceea ce privește propunerea pentru decizia cadru privind conflictele de jurisdicție, Comisia sprijină acest raport, însă credem că această propunere nu trebuie să fie considerată decât un prim pas pentru preîntâmpinarea anumitor conflicte de jurisdicție în procedurile penale. Comisia intenționează să vină cu un text mult mai cuprinzător la un moment ulterior. Yes, again, Mrs. Weber for concluding remarks. Doamnă Weber, pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Va trebui, deci, să stabilim termenul de înaintare a amendamentelor. Vom colabora cu raportorii din umbră pentru ca avizul uh, Parlamentului să poată fi emis. Mulțumesc din nou. Vă reamintesc că termenul pentru amendamente a fost uh, stabilit pentru data de 9 septembrie. Deci mai avem uh, câteva zile până atunci pentru a ne putea atinge obiectivul. Mulțumesc! So. Yeah. As announced, there comes the time to... După cum vă spuneam, a venit momentul să votăm liniile bugetare. Cred că am lucrat uh, din greu în ultimele zile, iar acum putem vota fiecare amendament. Însă înțeleg că există o regulă de procedură în regulamentul nostru intern al Parlamentului care ne sfătuiește cu foarte multă înțelepciune. Eu însumi am fost raportor la acest proiect de aviz privind liniile bugetare și de aceea la vot ar trebui să fiu înlocuit de o altă persoană. De aceea o rog pe doamna Intveld să conducă acest vot. Vă mulțumesc mult, doamnă Intveld. Inga Kung is, is ready to, to chair the session. Okay. Cred că, mă scuzați, prima vicepreședinte, doamna Inga Conga, este persoana care va prelua acest vot. So. <laughs> Okay. no. okay.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 că trebuie să le cer tuturor uh, deputaților să-și introducă cartelele de vot în uh, mașina de vot. Deci vă rog să vă pregătiți cartelele și să le inserați în uh, mașina de vot. Mă scuzați, spune doamna Latford, eu nu am uh, cartela de vot, nu am pe cea nouă, am dat pe cea veche. Puteți să înregistrați votul meu ca fiind identic al delegației mele, vă rog? Domnule Diaz de Mera. Domnule președinte, am aceeași problemă ca și doamna Latford. Prin urmare, voi vota așa cum votează grupul meu politic. Vă rog să aveți în vedere acest lucru. Domnule Busutin, domnule președinte, se pare că o serie de deputați nu au cartela de vot. De aceea vă rog să luați în vedere, să aveți în vedere votul lor, mai ales atunci când uh, votul se încheie. Dacă nu există nicio problemă legată de proceduri, vom uh, proceda astfel. Okay.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 Let's start uh, the voting. Colegi, începem uh, votul. Avem destul de multe pagini, de aceea vă sugerez, dacă sunteți și dumneavoastră de acord, So if uh, all you agree, we could... Dragi colegi, dacă sunteți de acord, putem vota în bloc toate amendamentele care redau uh, proiectul preliminar de buget 2010, cu excepția celor amendamente, acele linii la care au fost înaintate mai multe amendamente. Dacă sunteți de acord, putem ajunge direct la pagina 5. Dacă sunteți de acord să votăm în bloc, vă rog, ridicați mâna. o majoritate clară. Prin urmare, cine este pentru aceste linii bugetare care uh, redau PPB-ul? Deci până la pagina 5, toate liniile bugetare până la 5 pentru, împotrivă, o persoană a fost împotrivă, abțineri, o abținere. Mulțumesc! Ajungem acum la pagina 5. Cincizeci și șase amendamentul libe. Deci eu voi menționa amendamentul spunând uh, că este un amendament liber 56-56 la pagina 5. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 56-52. Pentru. Împotrivă. Cei care au cartela ar trebui să o folosească, iar cei care nu o au și sunt mai puțini nu o folosesc. Deschid, la, deschid votul. Pentru 56-52, pentru amendamentul 56-52, pentru... Voting card, so so it's open. It's open. But I don't, my, my card doesn't work at all.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 Close the vote. We, we, close the, we close the vote. We see now what is the problem. Închidem votul pentru a vedea care este problema. A fost un vot practic de încercare, deoarece trebuie să vedem dacă funcționează sistemul. Let's go Now back. we go back and we the real vote and to we I, I have to start the vote again, but for colegi trebuie să reluăm votul, însă văd că în multe mașini de vot nu funcționează. Okay. I'm, sorry. I'm so sorry for this. It uh, doesn't easy our work, so we have to count. Mă scuzați, dragi colegi, va trebui să numărăm voturile, deoarece foarte multe mașini de vot nu funcționează. Deci, încă o dată, amendamentul 56-52 pentru, Yes, it's in favor. 24, 25 uh, avec Ok, 25. 25 in favor. 25 de voturi pentru, împotriva acum. 20 against. 20 de voturi împotrivă. Abțineri? Nici o abținere. Vă mulțumesc. Trecem la următorul amendament. 56-43 pentru. It's adopted. It's adopted. It's adopted. Se adoptă. 25 pentru 20 împotrivă se adoptă. Era vorba de 56-52. 56-43 acum pentru, respi, împotrivă, mă scuzați, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56-48 pentru, 56, It falls. It, falls. It, it, it falls if uh, 43 is adopted. Fifth, so. We, we have it. Uh, against. Împotrivă, la 56-48. Se adoptă. 56... 64. Votăm doar remarcile. Cine este pentru?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 20 în favor și 23 against. 20 in favor. 20 pentru și 23 împotriva. A fost rezultatul votului la 56-64. Următorul 56-58 pentru pentru împotrivă respins în mod clar Urmează amendamentul 5644. Avem aici o cerere de vot pe părți. Privind cifrele. În primul rând trebuie să votăm cifrele. Dacă sunteți de acord să creșteți cu 2 milioane de euro în loc de 5 milioane de euro. CA și PA. Creditele de angajament și creditele de plată. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Acum trebuie să votăm cifra de 5 milioane. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Iar acum comentariile. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 56 12 este caduc. 56-66. Votăm doar remarcile. Cine este pentru?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 Doamnă președinte, trebuie să spuneți clar care este rezultatul fiecărui vot. Deci fiecare trebuie să știe exact câte persoane au votat împotrivă și câte împotrivă. Da, în acest caz 20 de persoane au votat pentru și 22 împotrivă. We have uh, now the amendment. We have to vote on the amendment 56-67. 56-67 acum. Cine este pentru?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 26 or 27? 26. 26 I have. 26. And we had 25. Yeah. 25 to 26. 25 uh, in favor. 25 pentru și 26 împotrivă. It's getting uh, <laughs> terrible. We will go very slowly in this way. Can, can't we do anything with the, with the technique? Because why do we have these machines if we... Mă întreb de ce avem mașinile de vot dacă nu le putem folosi? Sorry? Otherwise, we'll have to vote Madam Chairman. something again on the amendments of Mr. Iacolino. They are the only ones who have been so close. Mr. Busuttil, okay, please. Yes, thank you, Madam Chairman. I, I have... Mulțumesc, doamnă președinte. Am niște îngrijorări. Deci un vot care la un moment dat era 20 la 22 a devenit 25 uh, la 26 sau ceva de genul ăsta. Uh, Cred că ar trebui să încercăm să folosim din nou votul electronic și să numărăm doar voturile adiționale ale persoanelor care nu au cartelă. Domnule Kirkhop, Dumneavoastră nu ați numărat abținerile deloc la ultimele voturi și ar trebui să o faceți. De aceea, ultimul vot, care era clar uh, mai uh, interesant, deoarece erau aproape la fel de mulți și pentru și împotrivă, va crea probleme. Ultime due votazioni da 42 persone che avrebbero votato rispetto alle... Ar fi trebuit să voteze 42 de persoane. Și eu nu am avut eh, impresia că 11 sau 9 persoane au uh, venit aici, au picat aici uh, din cer să voteze. Deci mă refer la 5666 și 5667. Deci ar trebui să ne gândim uh, la ce s-a întâmplat, bineînțeles, și la voturile anterioare. We should try to check it Ar trebui să încercăm să verificăm dacă merge votul electronic. Avem aceste două amendamente care sunt atât de cu, cu rezultate atât de incerte. Don't go back to the the Iacolina vote. Ok, now we should check uh... Așadar, verificăm 56-66 și apoi 56-67 prin vot electronic. Așadar, în primul rând, amendamentul 5666. Ați votat cu toții? Să închid votul? Forty-one. Now there are four, four, there are now 47 cards. 42 cards are working. Okay, we have 47. Avem 47 de cartele de vot, dar doar 42 dintre ele funcționează. Așadar, din aceste 42 care funcționează, avem 16 voturi pentru și 24 împotrivă. Acum, le cer tuturor celor care au cartele care nu funcționează să ridice mâna dacă sunt pentru. Dacă aveți acolo o luminiță verde, înseamnă că funcționează. Dacă e roșu ca la mine, înseamnă că nu funcționează. Ok. Așadar avem 19 voturi pentru. Și acum vă rog, dintre cei care aveți cartele ale căror mașini de vot nu funcționează, care sunteți împotrivă? Două voturi împotrivă, așadar 26 de voturi împotrivă în total. 26 împotrivă, 19 pentru și două abțineri. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Deci 56-66 este respins. Amendamentul 56-67. Vă rog să votați electronic. Este o verificare electronică. 56-67. Okay, I, we close the vote. Închidem votul. Și acum îi rog pe cei care nu au putut vota electronic. Cine este pentru? One, two, three. Three? Așadar, avem 20 de voturi pentru. Vă rog, cei care, ale căror mașini nu funcționează și care sunteți împotrivă, vă rog să ridicați mâna acum. Așadar avem 28 de voturi împotrivă. Și abțineri? Nu sunt abțineri. Așadar, și amendamentul acesta este respins. Trecem acum la amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? E o majoritate clară. Amendamentul e adoptat. Amendamentul 56-42. Votăm doar uh, comentariile. Cine este pentru? We should, we should proceed with electronic vote. Votăm electronic. Deci vă rog să votați electronic, cei care puteți. Amendamentul 56, 68. Vot electronic. We can move it. 43.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 Și acum, dintre aceia ale căror mașini de vot nu funcționează, cine este pentru? Trei persoane. Așadar, avem 22 de voturi pentru în total. Cine este împotrivă? 26 de voturi împotrivă. Cine se abține? Nici abținere. Așadar, se respinge. Amendamentul 56.14. Cine este pentru? Avem nevoie de votul electronic. Deci 56.14, vă rog să votați electronic. Am închis votul. Cine este pentru? E o majoritate clară. 56-69. Cine este pentru? Da. Votăm din nou electronic. Vă rog, vă rog să votați. Vă rog să votați electronic. Și cred că mai sunt 5 persoane care au probleme cu mașinile de vot. Deci prima dată votăm electronic și apoi uh, am să rog aceste 5 persoane să-și exprime votul. Așadar, votăm electronic 56-69 acum. Închidem votul. 17 pentru, 26 împotrivă, nicio abținere. Așadar, se respinge. Avem acum amendamentul oral este la sfârșitul listei de vot. Cine este pentru? Votăm electronic. Să deschis votul. Please vote. Or the oral amendment. Amendamentul oral. Vă rog să votați. Okay. Okay, we can close. Can we close the vote? Putem închide votul? Da, am închis votul. 25 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Amendamentul 56-73 a fost retras. Amendamentul 56-16 a devenit caduc. 56-78. Votăm electronic. Vă rog să votați. Am închis votul. Avem două voturi pentru, 41 împotriva, fără abțineri, se respinge. Amendamentul 56, 19. Deschid votul. 41 pentru, 3 împotrivă, fără abțineri, se adoptă. Amendamentul 56-79. Deschid votul, este un vot electronic. Două pentru, 42 împotrivă, fără abțineri, se respinge. Amendamentul 56-74 trebuie să Votăm cifrele. Vă rog să votați. Da, este un vot electronic de acum înainte. 13 pentru, 31 de voturi împotrivă, fără abțineri, se respinge. Amendamentul 56-71 Deschidem votul electronic. Vă rog să votați. Vă rog să votați. Închid votul. 23 împotrivă, 6 pentru, 13 abțineri, se respinge. 56-24. Deschid votul. Este un vot electronic. Vă rog să votați. Am închis votul. Se adoptă. 41 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Nu mai trebuie să votăm comentariile, mi se spune. Așadar, trecem la amendamentul 56-72. Deschid votul electronic. Vă rog să votați. Am închis votul. 36 împotrivă, 9 în favoare, 9 pentru, uh, se respinge. Amendamentul 56, 27. Am deschis votul. S-a închis votul. 42 pentru, 3 împotrivă, fără abțineri, se adoptă. Amendamentul 56, 51. Am deschis votul. Închid votul. 41 pentru, 1 împotrivă, o abținere se adoptă. Amendamentul 56, 60 și 1 și 56, 49 sunt identice. Votăm electronic. Vă rog să votați. 26 pentru, 17 împotrivă, o abținere. Se adoptă așadar. Amendamentul 56-76, deschid votul. I close the vote. Închid votul. 42 pentru, 1 împotriva, nicio abținere, se adoptă. Amendamentul 56-77. Ok, we close the vote. Închidem votul. 42 pentru, nimeni împotrivă, nimeni nu se abține, așadar se adoptă ultimul, 56-41. Deschid votul. Am închis votul. 42 pentru, nici un vot împotrivă, două abțineri. Așadar, se aprobă. Vă mulțumesc mult pentru cooperare.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 Sí. Queridos colegas. Dragi colegi. După cum știți, știți, avem probleme cu timpul pentru că după punctul 4 de pe ordinea de zi, după punctul 14, mă scuzați, avem o întâlnire a Comitetului Mixt al Comisiilor Econ și Libe pentru dosarul SWIFT. Așa că aș vrea să fiți înțelegători. Vom asculta acum raportul din partea coordonatorului împotriva terorismului pentru strategia de luptă împotriva terorismului a Consiliului. Și vreau să fiți înțelegători pentru că vom asculta cu foarte mare atenție raportul, însă nu putem avea o dezbatere ulterioară. Așa că membrii Comisiei Libe sunt invitați să redacteze în scris întrebările sau observațiile pe care le-au de făcut în legătură cu raportul pe care îl veți asculta pentru ca după aceea să putem trece imediat la punctul 15, la dosarul SWIFT, unde vor fi prezente foarte multe autorități din afara și din cadrul Uniunii care au fost invitate. Așa că spunem bun venit domnului Gilles de Kerkov, coordonatorul luptei împotriva terorismului la nivel european. Este pentru prima oară când dânsul se prezintă aici în fața Comisiei Libe, în noul mandat. Bun venit, domnule de Kerkov, și vă dorim succes în îndeplinirea obiectivelor dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Este foarte important pentru mine să am o legătură strânsă cu Parlamentul European și în special cu Comisia Libe. Lupta împotriva terorismului implică niște politici la care trebuie să fie asociate instituțiile europene și, bineînțeles, Parlamentul. Am avut o relație de încredere cu Comisia Libe și în special cu domnul Cavada și domnul Depre, anteriorii președinți, și abia aștept să avem un adevărat dialog și pe viitor. Am să încerc să fiu foarte subțint. Uh, îmi pare rău că nu vom avea și un schimb de păreri pentru că aceasta mi-ar fi fost foarte de folos, dar bineînțeles vă voi răspunde la toate întrebările dumneavoastră. în afară de ETA și ați auzit ce s-a întâmplat în timpul uh, verii, încercarea de atentate la Burgos în timpul uh, verii, de asemenea încercarea de asasin asasinatul din timpul verii la Mallorca și o foarte bună cooperare între Franța și Spania, care au dus la găsirea unei bune părți a munițiilor acestei organizații, deci, în afară de asta, terorismul islamist, uh, extremist, reprezintă o adevărată amenințare pentru securitatea Uniunii și a statelor membre și, de asemenea, a celor care nu sunt resortisanți europeni atunci când se deplasează în străinătate. Iată de ce, de la atentatul de la Londra, N-am mai avut astfel de atentate importante. Trebuie să felicităm în special serviciile noastre de optă împotriva terorismului, care au reușit să demanteleze mai multe încercări sau organizări de astfel de atentate. Însă, putem spune că amenințarea nu mai este atât de puternică. De altfel, Marea Britanie în timpul verii a coborât nivelul de alertă și acesta este un semnal foarte bun. Știm că în Europa există un adevărat, uh, o adevărată rezervă de um, eforturi și de resurse. În primul rând, este vorba de problema fragilizării uh, mai multor state. Pakistanul, de exemplu, este un astfel de exemplu la care ne putem gândi, Yemenul, uh, Sahelul, care a fost prezentat deja de președintele francez, și fragilizarea și criza economică. Și toate acestea vor transforma aceste state, care sunt uh, implicate în rețeaua Al-Qaeda, în cadrul fenomenului de regionalizare care are loc. Al-Qaeda de partea islamică. Cel de-al doilea fenomen este creșterea numărului de europeni care intră în Pakistan și Afganistan. Serviciile de inteligență ne-au spus că cifrele sunt destul de mari. Și aș vrea să vorbesc acum despre un caz recent. Poliția italiană a arestat la Paris, în noiembrie 2008, doi francezi care uh, făceau parte dintr-o rețea de aducere de imigranți ilegali. Se pare că era vorba de responsabili importanți din rețeaua Al-Qaeda care pregăteau atentate în Marea Britanie și în Franța și îi aduceau în, uh, în Belgia unde aveau activități de propagandă și pe internet. Deci, uh, resortisanții francezi, dintre care unul era un imam uh, cunoscut, aveau astfel de activități de propagandă. Celălalt era expert în informatică și avea un site pe internet care uh, provoca la ură și la jihad. Iată deci o rețea jihadistă pregătită pentru Afganistan și Pakistan. Nu vreau să intru acum în detalii, însă acest dosar între care arestarea în Italia a resortisanților bel, um, francezi care locuiau în Belgia, care utilizau internetul pentru a face propagandă și care creau o adevărată filieră jihadistă care mergea spre Afganistan și Pakistan, iată, toate acestea ne arată cât de multă dreptate aveam în ceea ce privește strategia de luptă împotriva terorismului la nivel european adoptată în 2005. Pentru că marea provocare nu este aceea de actualizare, ci mai degrabă aceea de aplicare a acestei strategii de continuare pentru a ajunge la prevenire, protecție și răspuns. Și iată care este, de fapt, activitatea mea de zi cu zi și iată ce încerc să fac în această scurtă prezentare și am să vă prezint acum câteva elemente în mod destul de telegrafic. Primul document de lucru, și comisia dumneavoastră este foarte activă, este vorba de colectarea informațiilor. Cred că în primul meu raport, în urmă cu 2 ani, am invitat Consiliul să facă o definiție a unei strategii de colectare și uh, împărtășire a informației. Și înaintea alegerilor am avut o foarte bună colaborare cu comisia dumneavoastră și sper să facă și în continuare și am senzația că s-au uh, multiplicat uh, proiectele și ar trebui să definim o adevărată strategie, să vedem până unde vrem să mergem cu această nouă strategie. Și în raportul meu, în anexă, am făcut câteva propuneri care sunt preluate în programul de la Stockholm, tocmai pentru a avea o definiție care să fie discutată cu Parlamentul European pentru a fi mai coerenți în abordarea noastră. Nu intru acum în detaliu, Europol și Eurojust în sfârșit au um, o mai mare cooperare, dar mai sunt încă multe de făcut în acest sens proiectul Check the Web, unde am pus la oaltă resursele noastre pentru a controla internetul merge destul de bine și o a doua axă este aceea a radicalizării și a recrutării. Este poate tema cea mai grea de rezolvat și de unde se pot face progrese cel mai greu. Ai nevoie de mai mult dinamism și de state pilot care să accepte acest lucru pentru că au o expertiză specială sau un interes uh, special pentru a deveni adevărați lideri ai strategiei noastre de prevenire. Deci să uh, colectăm aceste bune practici și după aceea să le oferim celorlalte state membre. Suedia și Belgia, de exemplu, sunt uh, foarte aproape de noi în ceea ce privește poliția de proximitate. De asemenea, uh, Olanda în ceea ce privește autoritățile locale și, de asemenea, suntem în legătură cu Comitetul Regiunilor asupra acestui punct. Pentru că acest punct este foarte important în ceea ce privește fenomenul de radicalizare. Cu o Danemarca lucrăm pe tema de radicalizării, cu Spania în legătură cu tema liderilor religioși, cu Germania pe tema internetului și cu Marea Britanie o altă chestiune Uh, principală și anume comunicarea cu mass media în ceea ce privește lumea musulmană. Un al treilea element pe care n-am să-l dezvolt prea, prea mult acum, un element care, cu care m-am ocupat foarte mult în ultimul timp, m-a bucurat uh, adoptarea de către Comisia unui program specific pentru programul de stabilitate în țările terțe, astfel încât să se pregătească mai bine pentru a răspunde la acest fenomen. Acesta este un prim element. Un al doilea este acela de a vedea în ce măsură am putea, și știu că este vorba de o temă delicată, dar ar trebui să mobilizăm mai mult fondurile de dezvoltare și cooperare pentru a avea proiecte de prevenire în statele cele mai afectate de fenomenul terorist. Asta încercăm să facem acum cu Comisia și în Sahel. Am văzut ce s-a întâmplat în uh, Mauritania, ce fenomene îngrijorătoare sunt acolo și de aceea este atât de important ca um, problema criminalității organizate și problema drogurilor, în special a cocainei care vine din America Latină și trece prin Africa de Vest și uh, cea de-a cea de doua parte um, să zicem, problematică din, din Africa, de asemenea trebuie să intre în acest program. Am lucrat foarte mult și asupra Pakistanului, în baza unui program al Comisiei, astfel încât să se treacă către o abordare mai clasică, unde să aibă un rol important statul de drept, poliția și justiția și dorim să aplicăm același lucru și în Yemen veți vedea în raport mai multe elemente despre care n-am timp să vorbesc acum, și anume finanțarea terorismului, cercetarea în domeniul uh, securității, nevoile UE de a avea măsuri mai bune pentru protejarea spațiului internet, terorismul mm, nuclear, bacteriologic, chimic și așa mai departe. Și un alt punct um, cu care m-am ocupat mult în ultimul timp. E vorba de un program pe care am încercat să-l lansez în fața Consiliului, și anume că Europa ar trebui să dea un răspuns pentru grupurile teroriste. Mă gândesc la um, PKK, la grupurile teroriste din Sri Lanka și așa mai departe pentru ca acestea să nu aducă atentate teroriste pe solul european, pentru că aceasta nu se întâmplă, însă aceste grupuri utilizează uh, teritoriul european pentru a-și procura fonduri financiare și pentru a face propaganda. Acesta este un punct foarte important pentru mine. Al doilea punct important, bineînțeles, Guantanamo. Vă aduceți aminte că în raportul din noiembrie 2008 în consiliu să se mobilizeze foarte rapid pentru a-l ajuta pe președintele ales în acel moment pentru a rezolva această problemă a închisorii de la Guantanamo. Și pot să vă spun că Consiliul a reacționat foarte rapid, plin de voință, pentru a aduce o susținere care eu credeam că era foarte importantă pentru noul președinte ales american și pentru a schimba, practic, paradigma, pentru a schimba această paradigmă a războiului împotriva terorismului atât de, uh, de neprielnică nouă, să trecem către un stat de drept, al, a, un stat de drept și al poliției, ceea ce s-a și, s-a și întâmplat. Consiliul Jai, în concluziile sare, a implementat un mecanism de informare prin care ne informăm în legătură cu negocierile cu Statele Unite. Consiliul de Afaceri General a avut un comunicat general cu Statele Unite, de asemenea interesant pentru noi, în care se vede, de exemplu, că lupta împotriva terorismului este o responsabilitate împărțită între statele membre și că toate statele membre, practic, sunt, sunt afectate pentru că ne aflăm, în primul rând, în zona Schengen. Iată de ce, dacă Uniunea Europeană face eforturi pentru a închide Guantanamo, aceasta nu este în special pentru Guantanamo, ci în primul rând pentru că ceea ce se întâmplă în America uh, și guvernul american și-a schimbat abordarea 100%. Iată de ce avem două grupuri de lucru care au fost stabilite de președintele american încă din prima zi de lucru în legătură cu transferul deținuților și în aceste două grupuri de lucruri noi am putea aduce viziunea europeană în legătură cu dreptul uh, umanitar internațional și dreptul clasic. Eu însumi am fost uh, invitat în iulie la Washington pentru a explica aceste principii și pentru a lucra cu aceste două grupuri de lucruri în ce privește schimbarea de paradigmă. Un alt element important, bănuiesc că domnul Baro va vorbi despre acest lucru, și anume dorința noastră de ambele părți ale Atlanticului de a avea un dialog mai bun în ceea ce privește afacerile interne și justiția. Am spus acest lucru când m-am dus la Washington și poate aceasta era o introducere pentru dosarul SWIFT, dar cred că schimbarea de ton între SUA și Uniunea Europeană a fost foarte importantă. Ne aflăm acum într-o relație mai degrabă de parteneri decât înainte, suntem mult mai atenți la ceea ce spune celălalt și cred că trebuie să profităm de aceste circumstanțe pentru a dezvolta, pe de-o parte, ceea ce am reușit să facem în protecția datelor până acum, pentru că avem un grup de nivel înalt care se ocupă de această temă și, de asemenea, pe de altă parte, pentru a vedea care sunt mijloacele de luptă și de prevenire a terorismului. Un ultim element dosarul SWIFT. N-are rost să intru acum în detaliu pentru că aveți după aceea o întâlnire specializată pe această temă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi. Ca și toți ceilalți membri ai acestei comisii, suntem, sunt și eu conștient de faptul că lupta împotriva terorismului e problemă de mare prioritate la nivel național, dar și la nivel uh, european. Și așa cum a spus domnul Gilles de Kerkov, coordonatorul împotriva terorismului, la ora 10.30 avem o reuniune bilaterală a comisiilor Econ și Libe, care va fi condusă și de către președinta Comisiei uh, Econ, doamna Sharon Bowles. De aceea îi rog pe membrii acestei comisii, pe, vă rog pe dumneavoastră să dați dovadă de înțelegere și să amânați întrebările și comentariile pe care cu siguranță le aveți după prezentarea domnului de Kerkov, coordonatorul împotriva terorismului. Eu v-aș propune să procedăm în modul următor veți primi cu toții o transcriere exactă a intervenției pe care tocmai am ascultat-o. Astfel, dumneavoastră veți putea formula în scris întrebările pe care le aveți și le veți putea adresa biroului coordonatorului împotriva terorismului. De asemenea, vă rog, vă lansez o invitație să continuați acest dialog la următoarea reuniune a comisiei noastre de la sfârșitul acestei luni, pe 29 și 30 septembrie. Dacă domnul coordonator uh, va fi liber, îl invităm aici din nou cu mare plăcere pentru a discuta împreună despre o problematică atât de importantă pentru toți membrii comisiei. Din păcate, acum nu avem cum să intervenim, să luăm cuvântul, deoarece nu am mai putea gestiona reuniunea de astăzi, dat fiind că la 10 jumate trebuie să avem reuniunea comună cu Comisia Econ și știți că am invitat de asemenea și câteva personalități care trebuie să ne vorbească despre SWIFT. Deci am invitat nu doar reprezentanți ai firmei SWIFT, ci și reprezentanți ai uh, anumitor autorități din UE și din statele membre care au urmărit îndeaproape acest dosar. De aceea, dragi colegi, vă propun acum să facem o pauză de 5 minute pentru a-i primi pe membrii Comisiei Econ aici și pe doamna președinte acestei comisii, după care vom continua imediat cu dosarul SWIFT, la care va rămâne și domnul coordonator. Mulțumesc! No. Thank you so much, dear colleagues. Mulțumesc mult, dragi colegi. Avem plăcerea de a avea acum această sesiune comună cu membrii Comisiei ECON, Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare, și, bineînțeles, sunt foarte bucuros să împart președinția acestei ședințe cu președinta Comisiei ECON, doamna Sharon Bowles. Această reuniune este deosebit de importantă, deoarece vom discuta despre acordul interimar între UE și SUA după intrarea în vigoare a noii arhitecturi SWIFT. Am avut uh, în iulie, după cum vă amintiți, pe domnul uh, Baro printre noi, care ne-a prezentat diferitele aspecte tehnice a noi arhitecturi SWIFT, care a cerut și implicarea Parlamentului European. În cadrul negocierilor pentru a renoi acordul între UE și Statele Unite ale Americii, vom aborda ședința în două sesiuni. În prima parte vom avea o reuniune publică și vom avea și o a doua parte a acestei reuniuni, o sesiune în spatele ușilor închise. Asta înseamnă că doar membrii oficiali ai Parlamentului European funcționarii vor putea fi prezenți la cea de-a doua parte a acestei uh, ședințe. Am invitat la această reuniune o serie întreagă de reprezentanți ai unor autorități care vor lua cuvântul, după care vom avea o dezbatere. În primul rând, reprezentantul SWIFT va lua cuvântul pentru a ne informa în legătură cu schimbările care au avut loc în ceea ce privește structura informatică. De asemenea, Autoritatea de Protecție a Datelor din Belgia ne va prezenta ce anume s-a făcut începând cu 2005 în legătură cu accesul pe care l au autoritățile americane la serverele din Statele Unite ale Americii. După care Coordonatorul împotriva terorismului, domnul Gil de Kerkov, va interveni din nou, iar în cea de-a doua parte, cu ușile închise, vom avea o discuție cu negociatorii de la Consiliu și Comisie. Vreau să vă reamintesc că temeiul juridic ales de Consiliu la propunerea Comisiei este în continuare cel de-al treilea pilon Consiliul este autorizat să consulte Parlamentul, însă nu este o obligație, iar Consiliul a făcut uz de această posibilitate până acum. Noi, la Parlamentul European, în conformitate cu regulile noastre interne, putem lua inițiativa de a trimite recomandări negociatorilor înainte de încheierea acestui acord. De aceea am hotărât, pe baza unui raport pe care îl vom pregăti în următoarele zile și care va fi discutat la conferința președinților. Îi salutăm pe membrii Comisiei ECON și o salutăm pe doamna Sharon Bowles, președintele acestei comisii. Îi voi da cuvântul pentru câteva remarci înainte de a începe sesiunea. Mulțumesc! Nu cred că e cazul ca și eu să mai adaug mai multe lucruri, deoarece trebuie să pornim această discuție atât de importantă. Aș vrea să vă informez, dragi deputați, că am urmărit acest dosar de la bun început, din timpul mandatului anterior. Eu am încercat întotdeauna să analizez mai ales aspectele care sunt uh, interesante pentru Comisia Econ. Și multe dintre îngrijorările noastre par să fi fost soluționate. În ceea ce privește viitorul, cred că unul dintre elementele cele mai importante pentru mine este că avem nevoie de o siguranță juridică privind rezultatul acestui acord. Și când vorbesc despre siguranță juridică, nu mă refer doar la aceasta între instituții și guverne. Cred că e nevoie de o siguranță juridică și pentru organizația comercială care este implicată nu putem uh, ști dacă acest caz nu va constitui un precedent și pentru alte schimburi de informații la nivel internațional. Atât am avut de spus. Vă dau cuvântul din nou, domnule Lopez Aguilar. Mulțumesc, uh, doamnă Bowles. Acum îl rugăm să ia cuvântul uh, pe domnul Lazaro Campos, reprezentantul companiei SWIFT. Vă rog, domnule Campos, 5 minute. There's, <laughs> there's obviously a number of uh, members that have already... Yes. Există o serie dragă de membri care au uh, deja întrebări. Bună dimineața, mă puteți auzi? Aș vrea, în primul rând, să le mulțumesc președinților, domnului Lopez Aguilar și doamnei Bowles, pentru invitația acordată companiei SWIFT de a participa la această reuniune. Știu că astăzi vom discuta despre propuneri pentru un acord UE-SUA ca urmare a unei noi arhitecturi a SWIFT. Totuși, aș vrea să spun de la bun început că dezbaterea de astăzi nu se referă la SWIFT, ci la modul în care Uniunea vrea să coopereze cu SUA în domeniul combaterii terorismului. SWIFT este doar o parte din această dezbatere mai extinsă, însă SWIFT nu ar trebui să fie tratată în mod diferit uh, față de celelalte companii europene. Chestiunile discutate au o importanță universală, afectează toți cetățenii, afectează companii europeni și afectează și sistemul financiar european. Din câte știm, autoritățile europene doresc să colaboreze cu trezoreria americană și să împărtășească informații care sunt stocate pe teritoriul UE, inclusiv date SWIFT. Prin implementarea noi arhitecturi s-a ajuns la aceste noi negocieri cu Statele Unite ale Americii. Această arhitectură va fi pusă în aplicare spre sfârșitul acestui an și a fost anunțată în iunie 2007 pentru a crește capacitatea sistemului, rezistența acestuia pentru a face față la cerințele utilizatorilor și pentru a respecta măsurile de protecție a datelor. Măsurile adiționale luate între timp au fost sprijinite de autoritățile publice, de grupuri de lucru 29, de Comisia de Confidențialitate Belgiană și de reprezentantul Comisiei. SWIFT înțelege că autoritățile publice trebuie să găsească un echilibru între nevoile de confidențialitate și securitatea națională. SWIFT, ca întreprindere privată, a încercat întotdeauna să ia toate acțiunile posibile pentru a ajunge la aceste obiective. Arhitectura de mesagerie este în miezul tuturor uh, operațiunilor financiare care au loc la nivel european și internațional. Sistemul de mesagerie financiară trebuie să fie deosebit de rezistent. Și asta se vede mai acum, în timpul crizei financiare. În timpul discuțiilor privind datele pentru lupta împotriva terorismului, noi am dorit să vă cerem să nu puneți în uh, pericol uh, măsurile de protecție care există pentru datele cetățenilor și nici siguranța juridică în care operează companiile și nici uh, terenul uh, de joc uh, echitabil pe care operează toate companiile, inclusiv SWIFT. SWIFT face parte dintr-o rețea care conectează în jur de 900 9.000 de bănci, de instituții financiare și alte companii în peste 209 țări. SWIFT, de asemenea, este legat de băncile centrale din țările G10. Noi trebuie să menținem integritatea mesageriei noastre. Pentru asta investim foarte mult în măsuri de siguranță și rezistență. Astăzi fiecare tranzacție este, are un backup și este transmisă la două centre de operare în două țări diferite, unul în UE, în Europa și celălalt în Statele Unite ale Americii. Facem acest lucru pentru ca serviciile noastre să fie disponibile și în situație de catastrofă. Iar prin noua arhitectură vom avea un al treilea centru de operare în Elveția și vom crea două zone de prelucrare, una în SUA și una în Uniunea în Europa. Acest, această distribuție între două zone ne va permite să menținem datele intraeuropene în Europa pentru a respecta toate cerințele de confidențialitate. Această opțiune a fost oferită și altor țări non-UE care pot alege zona în care doresc să fie păstrate datele. Ultima dată când SWIFT a participat la o audiere aici a fost în octombrie 2006. Atunci am discutat despre citațiile obligatorii date de trezorăria americană pentru centrele SWIFT din SUA. Astăzi, la trei ani de atunci, suntem gata să discutăm despre propunerile UE pentru a stabili un mecanism pentru citațiile uh, trezoreriei americane avem aceleași principii de protecție a datelor uh, clienților și, de asemenea, dorim ca siguranța juridică pentru companii să fie respectată în uh, continuare. Avem niște garanții pentru acest proces, printre care, și acestea sunt printre cele mai bune practici în domeniu, deci, prin aceste măsuri, citațiile sunt limitate ca sferă de aplicare. Programul este protejat, cererile sunt uh, țintite clar și întregul program este supravegheat și auditat. În ceea ce privește sfera de aplicare, nu toate mesajele SWIFT pot fi, face obiectul unui, unei citații. Anumite tranzacții nu intră în sfera de aplicare. Datele sunt uh, menținute într-un nivel foarte ridicat de confidențialitate. Trezoreria americană nu are acces la toate datele SWIFT. Există doar anumite tranzacții și datele pot fi văzute doar prin anumite căutări țintite în contextul anghetelor uh, contra terorism. Datele, după cum am spus, sunt auditate și supravegheate și personalul SWIFT monitorizează situația tot timpul și avem și o firmă de audit externă contractată de noi. În ceea ce privește colaborarea între UE și SUA, aceste garanții se vor menține. Comisia de Protecție a Datelor din Belgia a confirmat legalitatea activităților noastre de prelucrare a datelor în general și în ceea ce privește reacția la citațiile trimise de trezoreria americană. Salutăm această decizie și, de asemenea, salutăm faptul că s-a confirmat temeiul juridic. De asemenea, trebuie să avem o departajare clară a responsabilităților în acest proces și credem că și alte companii asemănătoare ar trebui să fie supuse la astfel de mecanisme. După cum am spus la început, recunoaștem faptul că autoritățile publice au dreptul să ajungă la un echilibru între politicile de combaterea terorismului și de protecția datelor. Sectorul privat, din care face parte SWIFT, trebuie să colaboreze cu autoritățile publice. În schimb, așteptăm de la autoritățile publice sprijin prin siguranță juridică. În uh, lumea competitivă de astăzi, în schimbare, e nevoie de condiții egale de participare pe to- pentru toți furnizorii de mesagerie financiară. Cu toții ar trebui să fim tratați egal de către autoritățile publice. Clienții SWIFT de peste tot, instituții financiare, bănci centrale, trebuie să-și mențină încrederea în noi. Noi suntem rețeaua de mesagerie financiară cea mai fiabilă, infrastructura cea mai bună, în care ei au avut încredere de la înființarea noastră în 1973. Astăzi, citațiile SUA pentru împotriva terorismului sunt supravegheate. Există o audiere independentă, iar în ultimii trei ani am luat măsuri pentru a îmbunătăți protecția datelor clienților, iar noua arhitectură de mesagerie face parte din aceste îmbunătățiri. Astfel de garanții vor fi intacte la sfârșitul acestei dezbateri. trebuie să existe regla, regulamente internaționale și nu neapărat uh, acorduri bilaterale. Nu dorim ca SWIFT să fie prinsă la mijloc. După cum vă spuneam, siguranța juridică și protecția datelor sunt două principii care trebuie să ne călăuzească tot timpul. Vă mulțumesc, domnule Campos. După cum ați văzut, noi suntem flexibili în ceea ce privește gestionarea timpului de vorbire, însă îl vom ruga pe fiecare participant să respecte acest timp, deoarece adminteri nu vom reuși să ne desfășurăm această sesiune așa cum trebuie, de altfel trebuie să încheiem la ora 12 și jumate. Acum îl rugăm pe domnul Willem de, de Böckeler, președintele Comisiei Belgene pentru Confidențialitate. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost confruntați cu acest caz de 25 iunie 2006, în momentul în care New York Times a publicat un articol în care a arătat că se prelucra o cantitate imensă de date personale legate de tranzacții financiare, date ale cetățenilor europeni, fără ca noi să știm nimic despre asta, fără niciun fel de control din partea autorităților europene, autorităților belgiene, fără niciun fel de control din partea cetățenilor. În septembrie 2006, Autoritatea Belgiană pentru Protecția Datelor a emis uh, prima poziție. Și de atunci s-a văzut o discrepanță, o problemă între, pe de o parte, legislația americană și, pe de altă parte, legislația europeană. Legislația cu privire la protecția datelor, care nu se potrivea între cele două entități, astfel încât SWIFT a fost confruntată cu două lumi legislative diferite care nu uh, erau uh, pe care nu putea să le împace în același timp. În al doilea rând, fără îndoială, legislația europeană și cea belgiană cu privire la protecția datelor este cea aplicabilă. Nu s-a pus în discuție nici de către SWIFT această realitate, dar Uh, aceasta este o problemă juridică și o problemă de responsabilitate. Cine este autoritatea responsabilă pentru a controla toate aceste acțiuni? Cine este autoritatea responsabilă pentru acordarea acestor informații despre tranzacțiile europene către uh, autoritățile americane? În cea de-a doua poziție a noastră, mă refer acum la toate documentele pe care le aveți la dispoziție la intrarea în sală, uh, în a doua opinie, emisă în decembrie 2006, a trebuit să răspundem la întrebarea guvernului belgian ce să facem pentru a asigura protecția cetățenilor belgieni și a celor europeni care se bazează pe legislația europeană în domeniul protecției datelor. Haideți să fim, să fim sinceri. Sincer, este o singură soluție. Nu este una belgiană, ci una europeană. Și din acel moment, noi am militat pentru căutarea unei soluții în cooperare, fie că e vorba de un tratat sau de un alt document, dar cooperarea să fie pe baza uh, legislației europene și americane. Salutăm, am salutat și atunci progresul făcut, a fost deja un schimb de scrisori, uh, s-au dat detalii Uh, s-a numit o persoană care să supravegheze procesul, s-au luat așadar primii pași importanți în acest proces. Dar acesta a fost doar începutul. O a treia poziție a fost emisă în decembrie 2008, așadar anul trecut. Pe 9 decembrie am uh, încheiat o procedură în conformitate, în, în colaborare cu SWIFT. Și atunci am subliniat și pot să confirm ceea ce a spus uh, domnul președinte al SWIFT. Compania, într-adevăr, a luat măsuri serioase pentru a preveni mai bine anumite riscuri, pentru a îmbunătăți protecția datelor cu caracter personal și pentru a se asigura că fiecare individ poate să-și uh, urmărească drepturile așa cum trebuie. Și această parte, această ultimă parte despre drepturile uh, și uh, dreptul persoanelor de protecție a datelor cu caracter personal este un element foarte important. SWIFT a respectat uh, decizia autorității belgiene de notificare a prelucrării datelor. Și poate că cele mai importante concluzii, lecțiile pe care trebuie să le învățăm din acest caz, este că, în primul rând, companiile private nu pot să combată singure riscul. Au nevoie de uh, un cadru bine stabilit de uh, regulamente internaționale și de măsuri, de mecanisme de control și este foarte important ca noi, ca organ legislativ european, să oferim uh, un fundament pentru protecția drepturilor în această lume a libertății de informație și de informare și de transmiterea informațiilor. Și în al doilea rând, o concluzie foarte importantă din punctul meu de vedere este aceea că prima sarcină pe care o avem noi ca o autoritate uh, pentru protecția datelor cu caracter personal este aceea de a proteja drepturile cetățenilor. Și cred că aceasta nu este un, acesta nu este un învățământ pe care trebuie să îl tragem din acest, din acest caz, ci este obiectivul pe care îl avem și astăzi în noul cadru de cooperare între Uniunea Europeană și Statele Unite. Să nu uităm în accesul la informație, să nu uităm drepturile cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumim pentru că ați respectat timpul alocat. Invit acum pe domnul Peter Hastings, care este uh, Uh, directorul Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Aveți 5 minute, domnule. În primul rând, aș dori să spun că am fost consultat de către Comisia Europeană cu privire la acordul internațional între, stat, între Statele Unite și Uniunea Europeană cu privire la noua infrastructură SWIFT și în iulie anul acesta, pe 3 iulie, uh, am văzut Uh, pozițiile celor trei instituții europene. Aceste comentarii se refereau la mandatul de negociere care este restrâns la sfera de aplicare europeană. Așadar, acestea au, văzut, au fost văzute doar de către instituțiile implicate și nu au fost publicate, dar vă ofer aici un uh, rezumat al uh, principalelor puncte. De asemenea, aș dori să vă amintesc că schimbarea în arhitectura SWIFT, care a dus la negocierile actuale, a fost uh, încurajată și a fost salutată de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, pentru că ea era menită să aducă toate datele provenind din Europa în sub jurisdicția autorităților Uniunii Europene, pentru a se asigura că standardele europene pentru protecția drepturilor fundamentale, dreptul uh, la protecția datelor cu caracter personal și dreptul la sferă privată să fie respectate. Um, spre deosebire de transferul de date personale ale pasagerilor pe zboruri transatlantice, acordul care este propus acum se referă la date care nu au niciun fel de legături teritoriale cu America, cu Statele Unite. Se referă la tranzacții financiare intracomunitare. Nu se referă la tranzacții uh, între Uniunea Europeană și Statele Unite. Așadar, în comentariile pe care le-am exprimat în iulie, uh, mi-am arătat îngrijorarea cu privire la necesitatea și proporționalitatea acestui acord, mai ales în ceea ce privește uh, caracterul invaziv în sfera privată a acestei propuneri și existența unui cadru juridic foarte bine dezvoltat între Statele Unite și America, care vizează tocmai astfel de măsuri uh, de combatere a finanțării activităților teroriste. De asemenea, mi-am exprimat atunci îndoielile cu privire la temeiul juridic ale acestui acord, pentru că măsurile similare europene au fost bazate până acum pe pilonul întâi. Cu toate acestea, cred că este crucial să ne asigurăm că negocierile iau în considerare, așa cum trebuie, standardele de protecție a datelor ca și condiții esențiale de respectare a drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene atunci când uh, se încheie acest uh, acord. Datele personale legate de tranzacțiile Uniunii Euro- din Uniunea Europeană vor fi stocate pe teritoriul Uniunii Europene sub jurisdicție europeană Așadar, garanțiile n-ar trebui să fie limitate, și subliniez acest lucru, n-ar trebui să fie limitate doar la ceea ce se considera acceptabil atunci când datele erau sub uh, jurisdicția Statelor Unite. Nu. Acordul acum ar trebui să conțină și să clarifice nu doar mecanismul de schimb, ci și mecanismele de asigurare a respectării drepturilor fundamentale și mai ales protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu standardele europene. Dați-mi voie să subliniez faptul că drepturile fundamentale includ mai mult decât protecția datelor cu caracter personal și protecția sferei private și partajarea datelor are un impact imens și asupra altor drepturi fundamentale, uh, prelucrarea acestora și așa mai departe. Așadar, pe acest fundal aș dori să subliniez mai ales următoarele patru elemente esențiale. În primul rând, este necesar să ne asigurăm că cererea uh, autorităților americane este verificată în termen de proporționalitate și uh, ca temei juridic. Trebuie să ne punem întrebarea, este într-adevăr o cerere necesară? Este suficient de, suficient de focalizată? Trebuie să aplicăm aceleași condiții și aceleași garanții ca la nivel european, inclusiv Uh, supraveghere judecătorească, așa cum uh, este cerută în cazuri similare în Uniunea Europeană. Este un element crucial care este departe de a fi clarificat în momentul de față, din câte știu eu. Uh, și dacă ne gândim la alte acorduri între Uniunea Europeană și America, am putea să folosim elemente de acolo. În al doilea rând, mecanismele de despăgubire ar trebui să fie uh, puse la dispoziția oamenilor în cazul în care datele lor au fost prelucrate în mod incorrect. De asemenea, posibilitatea de a se adresa justiției trebuie să fie dată cetățenilor ca o ultimă măsură. Nu este doar o chestiune legată de protecția datelor, care se află și în directivă și în decizia cadru, ci este și o cerință mai generală care vine din uh, respectarea drepturilor omului, lucru care a fost foarte clar confirmat de către Curtea Europeană de Justiție. A fost o speță a cărei rezolvare subliniază tocmai acest mesaj. Mecanismele de apelare la justiție ar trebui să fie trecute foarte clar în acord, nu doar pentru persoanele ale căror, ale căror date sunt prelucrate, ci și pentru compania SWIFT, care ar trebui să fie uh, Uh, să aibă posibilitatea să uh, meargă în fața unei companii, în fața unei curți europene și să um, se apere împotriva unor cereri nejustificate. Și, de asemenea, aceste cereri trebuie să fie în conformitate cu decizia Consiliului uh, luată în decembrie anul trecut cu, prevere, cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Ar fi un paradox să uh, aplicăm uh, un regim mai, uh, um, mai indulgent pentru uh, cereri venite din Statele Unite decât pentru cererile din, de pe teritoriul european. Și, de asemenea, este foarte important ca autoritățile europene pentru protecția datelor personal, uh, de asemenea, uh, SWIFT și, și autoritățile pentru aplicarea legii să fie implicate în acest acord. Supravegherea independentă este un element esențial al regimului european pentru protecția datelor și include asigurarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt uh, prelucrate, de asemenea uh, tratarea plângerilor lor și blocarea în cazul în care acest lucru este necesar. Așadar, niște revizuiri periodice ale uh, activității sunt esențiale. Din câte am înțeles, acest lucru, acest element apare în directive și ar trebui să apară și în negocieri, dar și în acord. Și mă bucur să discutăm în continuare acest lucru. Mulțumesc, domnule Hastings. Trecem acum la instituții europene care sunt implicate în negocieri. Domnul Jonathan Fowl din partea Comisia Europeană, general director în Direcția Generală Justiție, Libertate și uh, Siguranță. I will try briefly to... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Am să încerc să vă explic ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și ce sperăm că va avea loc pe viitor. Astăzi, mâine și poi mâine. Astăzi, care este situația? După ce am aflat uh, ce se întâmpla în Statele Unite, așa cum a arătat și șeful uh, Biroului de Control al Datelor Personale din Belgia, am dat seama că aveam o foarte mare probleme. Datele pe care le-am trimis în legătură cu cetățenii europeni, nimeni nu știa în afară de compania SWIFT și de autoritățile americane de acest lucru, iar, uh, în general, cei implicați în protecția datelor și opinia publică europeană au avut uh, motive de îngrijorare pe bună dreptate. Comisiei s-a cerut la nivelul cel mai înalt de către lideri naționali și în special de către un prim-ministru care este acum membru al acestui parlament să intervenim și să găsim soluția cea mai bună pentru a reconcilia aceste cerințe de protecția datelor din legislația noastră cu cerințele legale care ne vin din partea unei țări terțe și aceasta cu o companie care se afla într-un fel de limbo juridic undeva în mijlocul Atlanticului. Am încercat să oferim uh, informații Comisiei acestui Parlament, am negociat anumite acorduri cu Guvernul Statelor Unite, care, din punctul nostru de vedere, sunt satisfăcătoare și au fost uh, analizate deja de uh, domnul Brugger, care va vorbi un pic mai târziu despre această temă, și acum ne bazăm pe aceste acorduri pe care le avem. Însă nu e vorba de un acord internațional obligatoriu, nu este oarecum satisfăcător și s-a făcut în circunstanțe diferite față de cele în care ne aflăm acum. Și aceasta din cauza deciziei SWIFT de a schimba unul din serverele care se află în Statele Unite pe teritoriul european. Deci situația este diferită acum. Știm foarte bine că ne aflăm într-un cadru juridic foarte delicat. Pentru că, după toate analizele juridice făcute până acum, se pare că este vorba de o chestiune ce aparține celui de-al treilea pilon și sperăm să avem tratatul de la Lisabona în vigoare și atunci problema uh, pilonilor va dispărea și vom avea un regim cu totul diferit un regim care ne va permite să implicăm mult mai mult Parlamentul. Deci avem o problemă temporară, să-i spunem așa, și anume să vedem cum să ne aranjăm lucrurile de astăzi până mâine. Și aceasta prin intermediul unui acord internațional care să permită companiei SWIFT să-și desfășoare activitățile și, de asemenea, să permitem băncilor care au deja alte probleme în fața lor să își satisfacă clienții în mod obișnuit. Trebuie să facem aceasta foarte rapid din cauza deciziei de relocalizare a datelor și trebuie să facem față situației așa cum este. Ce am propus? Am făcut o propunere pe care Consiliul a susținut-o cu unanimitate și anume niște criterii de negociere pentru un acord provizoriu pe termen scurt, care ar putea permite o mai bună protecție a datelor. Garanții, și ne vom putea opri mai mult la această chestiune, și uh, mecanismele de supraveghere, de monitorizare. Aceasta va fi pe perioada între încheierea acordului și intrarea în vigoare și încheierea unui nou acord la care Sperăm să ajungem foarte curând după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și pot să vă spun din partea Comisiei, din partea vicepreședintelui Jacques Barrot, că atunci când tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, atunci Comisia va propune va face o altă propunere Consiliului pentru un nou acord care să satisfacă prevederile tratatului de la Lisabona și aceasta implicând 100% Parlamentul European. Un alt punct important este că E vorba de lupta împotriva terorismului în general și nu e vorba doar de securitatea Statelor Unite, ci și a statelor noastre membre, a teritoriului și a cetățenilor noștri. Informațiile care au fost oferite în termeni limitați, așa cum le-a arătat domnul Campos, sunt disponibile și au fost făcute disponibile autorităților competente din statele noastre membre. Acest lucru ne-a fost confirmat, ei au lucrat pe baza acestor informații și le-au considerat a fi utile pentru lupta împotriva terorismului aici, la noi acasă. Deci nu este doar o chestiune care privește doar Statele Unite, ci este și în propriul nostru interes. Și, bineînțeles, așa cum spunea și domnul Campos, este important să asigurăm o anumită siguranță juridică N-ar trebui să permitem companiilor să se afle într-o situație de vid juridic între cerințele noastre juridice și cele ale altor țări terțe. Deci, să intrăm într-o negociere la nivel internațional rezonabilă, astfel încât să ajungem la niște soluții care să ne permită să funcționăm în continuare. Și și mai mult decât atât, cu tot respectul pentru SWIFT, să permită fluxul de informații necesar pentru a lupta în continuare împotriva terorismului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fol. Și, în sfârșit, dăm cuvântul reprezentantului președinției suedeze, domnul Hanigen. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi membrii acestor comisii, s-a spus deja multe din ceea ce vroiam să spun și eu, așa că am să fiu chiar mai succint decât cele 5 minute care mi-au fost oferite pentru a câștiga ceva timp. Ce aș vrea să adaug la cele spuse până acum? Președinția suedeză care nu are o experiență atât de îndelungată precum, precum cele ce spunea Comisia, dar în iulie anul acesta am negociat un proiect de mandat cu statele membre ale Consiliului și poate că știți deja Suedia și președinția suedeză este foarte îngrijorată în legătură cu protecția datelor și problemele de integritate, pentru că acestea reprezintă o adevărată tradiție protejată în Suedia. Iată de ce am hotărât să adoptăm majoritatea punctelor prezentate de domnul Hustings, controlorul european pentru protecția datelor, în acest mandat – deci mandatul adoptat în iulie rezumă o bună majoritate din punctele prezentate în raportul domnului Hustings. Și pot să vă spun că negocierile sunt în curs și la ora actuală. Aș vrea de asemenea să vă informez că după adoptarea mandatului la Consiliu, la sfârșitul lunii iulie, am avut două întâlniri de negocieri cu americanii. Și, bineînțeles, negocierile vor continua și în luna septembrie, obiectivul nostru fiind acela de a finaliza un acord cât mai repede cu putință și, bineînțeles, respectând calendarul președinției suedeze. Președinția suedeză și Comisia, de asemenea, așteaptă schimbarea care va fi introdusă de tratatul de la Lisabona cât mai repede cu putință. Principalul obiectiv al președinției noastre este acela de a începe negocierile pentru un nou acord permanent și aceasta cu implicarea deplină a Parlamentului European. Și, așa cum s-a spus deja aici, ceea ce facem la ora actuală este să ajungem la un acord temporar care va avea o perioadă de valabilitate de maxim 12 luni poate și sperăm să fie și mai puțin, pentru ca înainte de aceste 12 luni să fie înlocuit de un alt acord permanent. Iată de ce președinția suedeză va începe dezbateri cu Comisia pentru a vedea ce are de gând să facă Comisia pe viitor, în speranța de a avea acest nou regim al tratatului de la Lisabona și, așa cum spunea și reprezentantul Comisiei, acest lucru se face probabil imediat după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Dar președinția suedeză dorește să știe mai mult când s-ar putea face acest lucru, calendarul exact, cine va negocia și iată, acestea sunt uh, discuțiile pe care le vom purta cu Comisia în timpul președinției noastre pentru a afla aceste lucruri. Am să mă opresc aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hanningen. Avem nouă membri ai comisiei care au cerut să ia cuvântul. Și mai avem și coordonatorul european pentru lupta împotriva terorismului, care dorește să ia cuvântul. Îi vom da cuvântul pentru 5 minute, după care va începe dezbaterea. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte scurt și intervin în calitate de coordonator al luptei împotriva terorismului. Probabil că nu voi face decât să parafrezez ceea ce a spus domnul Jonathan Fall. TFTP este un instrument foarte bun de prevenire și luptă împotriva terorismului și aceasta nu doar în Statele Unite, ci și în Europa și pentru statele membre. Statele membre au avut de profitat de pe urma acestui sistem. Iată de ce este foarte urgent să menținem sistemul în funcționare. În al doilea rând, raportul Brugier a arătat că Statele Unite au respectat toate reprezentările pe care le-au acceptat și ceea ce a negociat președinția în circunstanțe care nu erau deloc ușoare pentru ei. În al treilea rând, acea schimbare de arhitectură care s-a produs a dus la o reechilibrare a situației și așa cum se spunea de către domnul Jonathan Fall în cadrul primei negocieri, datele erau în Statele Unite înainte, iar acum ele sunt în Europa și aceasta va permite Uniunii Europene să aibă un acces și mai eficient la acest sistem. În al patrulea rând, un acord juridic care să se bazeze pe tratatul european, care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic, garanțiile oferite pentru datele europene sunt niște lucruri în plus foarte bune care deocamdată nu le avem. Mandatul care a fost oferit la Consiliu este echilibrat și exigent. Impune condiții foarte stricte de protecția datelor și știți foarte bine, pentru că am vorbit deja despre acest lucru, avem o dezbatere paralelă pentru protecția datelor între Statele Unite și Uniunea Europeană și cred că această dezbatere va trebui să ducă la încheierea unui acord. Un al doilea element care este important, după ce am auzit ce a spus domnul Hastings, mandatul impune o reflexie asupra cadrului în care va funcționa acest acord și putem să ne gândim la un cadru juridic. Și un alt element, caracterul limitat în timp al acestui acord, care va duce la intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona la o nouă situație, așa cum dorea Parlamentul, pe viitor aceasta ar putea fi un TFTP european, de exemplu. Vă mulțumesc! Vreau să reamintesc membrilor că suntem în continuare într-o ședință cu ușile închise. Și mm, că vom avea această ședință cu ușile închise după aceea în care vom putea avea o dezbatere. Avem deja 12 membri înscriși pe listă. Acum închidem această listă și v-aș sugera ca fiecare membru să aibă o intervenție de maxim două minute, dacă vi se pare bine. Sau poate un minut și jumătate, e mai bine, mi se spune, din partea secretariatului. Domnul Lambrinidis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte într-un minut și jumătate. Patru puncte. Domnul Fol a făcut o remarcă extraordinară aici. Ne-a spus că Uniunea Europeană face outsourcing pentru securitatea sa. Uniunea Europeană nu analizează aceste date, ci le trimitem în Statele Unite și, de fapt, le mulțumim pentru că ei le analizează și ne informează pe noi și statele membre în legătură cu problemele care sunt. Și mă întreb care este temeiul juridic pentru, pe, pe baza căruia se face acest lucru. Un al doilea lucru. Reprezentantul SWIFT ne-a arătat că au limitări foarte clare pentru Statele Unite, pentru accesul la date, doar pentru teroriști și doar în circunstanțe foarte clare. Și s-a spus foarte bine că acum avem un mai bun echilibru al puterilor, putem avea condiții mai sigure, garantate. Și atunci am o întrebare pentru Comisie. În aceste negocieri vom menține aceste garanții, pentru că altfel s-ar putea ca Statele Unite să aibă acces la date pentru alte circumstanțe în plus față de cele de acum și s-ar putea ca o companie privată, de exemplu, să poată negocia mai bine cu Guvernul Statelor Unite decât uh, întreaga Uniune Europeană. O a treia întrebare. Pentru președinția suedeză, Salut președinția suedeză, însă am o îngrijorare în legătură cu drepturile fundamentale. Ne-ați spus că respectați foarte mult viața privată și drepturile fundamentale. Totuși, s-a vorbit foarte mult despre supravegherea internetului și despre legi care au fost aprobate în Suedia și care au provocat multă polemică. Întrebarea mea este dacă aveți de gând să fiți la fel de vigilenți și în negocierile cu SWIFT, așa cum s-ar aștepta Uniunea Europeană și nu așa cum ar implica legile noi suedeze adoptate. Mulțumesc, doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că uh, este dreptul nostru de a pune întrebări aici și nu de a asculta neapărat discursuri. Prima întrebare este de ce pentru că în lupta împotriva terorismului, guvernele întâi definesc care sunt nevoile lor și după aceea îi întreabă pe oameni dacă au voie să aibă acces la informații. Deci, se pare că în acest caz suntem mai degrabă dependenți de disponibilitatea informațiilor. În al doilea rând, se pare că sunt puncte de vedere conflictive în legătură cu temeiul juridic existent. Există diferențe între Departamentul Juridic al Parlamentului și al Consiliului și aș vrea să vă recomand aici în comisie să cerem un punct de vedere extern, obiectiv. De exemplu, Agenția pentru Drepturile Fundamentale și văd că uh, Jonathan nu este de acord cu mine, dar foarte bine, asta e democrația. Se pare că Consiliul a cerut uh, Uh, avizul acestei agenții pentru drepturile fundamentale. În al treilea rând, toate documentele referitoare la aceste chestiuni ar trebui să fie publice. Deci aș vrea să vă întreb de ce avem o întâlnire cu ușile închise, la cererea cui și, de asemenea, documentele ar trebui să fie publice nu doar pentru deputați uh, în camere asigurate și vigilate după cereri nenumărate. Nu, este vorba de viața privată a tuturor cetățenilor și ar trebui să utilizez acea frază care a fost utilizată de multe ori de cei care apără aceste drepturi. Dacă nu aveți nimic de ascuns, atunci de ce nu poate să fie pur și simplu publice? Și, în sfârșit, un alt punct. Aș vrea să înțeleg dacă în urmă cu câteva luni de zile speram ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare și să avem în sfârșit o mai mare putere de control democratic, vreau să știu dacă guvernele, dacă comisia vor într-adevăr să aibă democrație, atunci de ce n-ați făcut public acest mandat și de ce nu l-ați supus adoptării parlamentelor naționale? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Michel de poser un certain nombre de, de... Vă mulțumesc. Aș fi vrut și o să pun câteva întrebări de principiu. Eu cred că trebuie să evităm mai multe dificultăți. Deci, în această dezbatere, eu nu cred că trebuie să deteriorăm imaginea unei societăți care are totuși cele mai bune standarde. Deci, SWIFT nu